Uh, uh, Bună ziua tuturor! Primul punct, uh, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm adoptată ordinea de zi. În această dimineață avem un schimb de vederi cu domnul comisar Arias Caniete. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc pentru prezență. vom discuta uh, propunerea privind uh, emisiile de dioxid de carbon pentru uh, mașini și furgonete. Chiar dacă suntem la începutul activității noastre, sunt sigur că raportorul nostru și raportorii alternativi vor depune eforturi pentru a se asigura că acest nou text legislativ uh, uh, va fi votat în conformitate cu uh, acordul de la Paris pentru a permite tranziția spre vehicule cu emisii scăzute de carbon. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Vă rog, aveți cuvântul și mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o de a vă prezenta uh, propunerea Comisiei privind standardele uh, privind dioxidul uh, de uh, carbon pentru noile mașini după 2020. Dar aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă uh, pe care am avut-o și pentru eforturile depuse pe cele trei propuneri pentru a reduce ca până în 2030 uh, cu 40% emisiile poluante. Uh, sistemul uh, în ce privește sistemul ETS și LULUCF. Aș dori să mulțumesc domnului Gergen Jan Genbranti, Lind și Gerling și tuturor raportorilor alternativi, pentru că finalizarea acestei activități reprezintă un pas foarte important în punerea în aplicare a angajamentelor uh, asumate de Uniunea Europeană în conformitate cu acordul de la Paris. Aș dori să o felicit și pe doamna Daly pentru numirea ca raportor uh, pentru noua propunere uh, privind uh, emisiile de dioxid de carbon pentru mașini și furgonete și aștept cu nerăbdare să cooperăm cu dumnea ei, cu raportorul alternativ și cu comisia dumneavoastră pentru a ne asigura că obținem progrese pe marginea acestei propuneri extrem de importante. Un sfert din uh, emisiile de dioxid de carbon din Europeană provin uh, din uh, transport și deci acest sector are un rol foarte important în, un rol foarte important de jucat în această tranziție spre o economie cu emisii scăzute. De fapt, din 1990 Uniunea Europeană și-a scăzut uh, emisiile cu 23%, dar emisiile din transporturi au crescut cu aproximativ 20%. Și emisiile de transport în prezent reprezintă 22% din valoarea totală a emisiilor și transportul este în expansiune în Uniunea Europeană. Propunerea legislativă a Comisiei stabilește noi uh, standarde uh, Uh, pentru uh, mașini și pentru furgonete după 2020 și deci reprezintă un instrument uh, fundamental. Aș dori astăzi să mă axez în intervenția mea pe trei elemente principale din această propunere legislativă. În primul rând, ambițiile și calendarul. Apoi, mecanismele de stimulare pentru emisiile, pentru mașinile cu emisii zero și apoi Uh, noile reguli de guvernanță și de punere în aplicare. În primul rând, obiectivele și calendarul pentru emisiile de dioxid de carbon. Propunerea uh, propune uh, obiective realistă atât pentru 2025 și 2030. Este sigur că în urma consultării cu factorii implicați am ajuns la aceste valori pentru mașini și pentru furgonete, emisiile medii ale flotei europene ar trebui să fie în 2030 cu 30% mai mici față de 2021. Propunerea stabilește și o, un obiectiv intermediar de 15% pentru 2020 și 5% pentru mașini și pentru furgonete. Astfel, ne vom asigura că uh, uh, investițiile încep acum, iar acest obiectiv pentru 2020 oferă stabilitate și viziune pe termen lung pentru a menține aceste investiții. În ceea ce privește obiectivele ambițioase pentru propunere, uh, trasează o direcție foarte clar. Uniunea Europeană încearcă astfel să-și respecte angajamentele de la acordul de la Paris. Această propunere de a uh, stabili noi uh, standarde pentru camioane, uh, pe care o vom propune în 2 mai, va permite Uniunii Europene să atingă obiectivele obligatorii și astfel să dea un exemplu. Consumatorii din Europa vor trage foloase de pe uh, urma acestor uh, obiective printr-o calitate mai bună a aerului. Vom avea de asemenea un impact pozitiv general asupra ocupării, pentru că se va permite tranziția spre vehicule uh, cu emisii zero și scăzute. Uh, pentru ca Uniunea Europeană să-și poată atinge obiectivele până în 2030, uh, angajamentele de la acordul de la Paris și pentru a produce aceste mașini cu emisii zero, Uniunea Europeană va trebui să câștige noi uh, segmente de piață și deci, pe lângă aceste obiective pentru dioxidul de carbon, propunerea legislativă conține și un uh, sistem inovator pentru a ne asigura că producătorii vor produce astfel de uh, mașini și de furgonete uh, pe viitor. e vorba de repere pentru câte vehicule curate care trebuie să fie uh, produse. Deci dacă producătorii aleg să producă și mai multe mașini, atunci vor primi bonusuri, credite pe care le pot folosi pentru a-și atinge uh, obiectivele specifice de dioxid de carbon. Acest mecanism este uh, neutru din punct de vedere al uh, tehnologiei el acoperă nu numai uh, vehiculele cu emisii zero, ci și cu emisii scăzute, pentru că noi considerăm că este o uh, etapă importantă pentru a ajunge la o mobilitate cu emisii zero. Se face diferența între vehicole în uh, uh funcție de uh, emisiile de dioxid de carbon. Deci mașinile cu emisii zero sunt pe deplin acoperite și cele cu, cu Uh, emisii scăzute sunt în parte acoperite. Provocarea acestei mobilități sustenabile reprezintă un adevărat vector uh, pentru produse curate, pentru noi tehnologii și modele de afaceri și reprezintă o mare oportunitate de afaceri pentru uh, industria europeană. Succesul acestor vehicule cu emisii zero și scăzute nu vor depinde doar de obiectivele stabilite, ci și, pe de o parte, pe Uh, disponibilitatea infrastructurii pentru încărcarea uh, vehiculelor respective și, pe de altă parte, Uh, cât de repede vor fi uh, disponibile bateriile și capacitățile de încărcare la un preț uh, competitiv. Deci, pentru a ne asigura că avem infrastructura de încărcare, acest pachet mobilitate care include și un plan de acțiune pentru măsuri pentru a sprijini aceste, această infrastructură de, pentru carburanți alternativ. Aproximativ 800 de milioane de euro au fost pus la dispoziție pentru a evita această dilemă cine a fost întâi oul sau găină, uh, astfel încât consumatorii să poată să alege, uh, să aleagă fără probleme aceste uh, mașini, fără să se teamă că nu vor putea să le încarce. Tehnologia pentru baterii este o adevărată piatră de uh, încercare pentru aceste mașini. Ele trebuie să fie disponibile la uh, prețuri competitive. Trebuie să ne asigurăm că aceste baterii sunt produse în Europa și trebuie să ne asigurăm că ele reprezintă un avantaj competitiv în această uh, cursă pentru bateriile de noua generație. E foarte important pentru competitivitate și pentru ocupare ca Europa să producă baterii mai ieftine pentru vehiculele viitorului. Și de aceea inițiativa privind bateriile a fost uh, lansată de către Comisie, aducându-și contribuția la uh, politica industrială integrată a Uniunii Europene, astfel încât uh, vehiculele și celelalte soluții de mobilitate pentru mâine și componentele lor să fie dezvoltate, concepute și produse în Uniunea Europeană. Al treilea element al propunerii îl reprezintă o mai bună punere în aplicare a regulilor. Dorim să eliminăm lacunele și să ne asigurăm că consumatorii într-adevăr trag uh, foloase de pe urma acestui sistemului care le-a fost promis. Sistemul se va baza pe noul te- uh, ciclu de test, World Harmonized Light Vehicle Test uh, Procedure, care uh, asigură măs- uh, măsurători mai realiste și mai uh, fiabile ale emisiilor de dioxid de carbon. Dar uh, legislația va fi uh, eficientă doar dacă ne asigurăm că uh, aceste valori care au fost uh, testate în laborator sunt corecte și reprezintă cu adevărat emisii uh, reale. Și deci uh, am pus la punct un uh, sistem de măsurare al consumului care va fi obligatoriu pentru toate noile mașini. Și astfel ne vom asigura că reducerea emisiilor uh, se face în realitate și nu doar pe hârtie. De asemenea, propunerea introduce uh, uh, verificări de conformitate pentru a ne asigura că vehiculele produse sunt uh, la fel de curate precum cele care au fost testate și dacă se constată divergențe, atunci ele vor fi integrate în um, um, um, procedura de verificare. Ne bazăm pe recomandările mecanismului de consiliere științifică, dar și pe recomandările Parlamentului European în urma Uh, activității Comisiei EMIS. Deci, propunerea Comisiei este realistă, este ambițioasă, care, după părerea mea, reprezintă un echilibru între mediu, consumator și uh, o ocupare. Și aștept cu nerăbdare să uh, continuăm această cooperare excelentă pe această propunere nouă pentru a ne asigura că este adoptată înainte de uh, finale, <clears throat> finalul mandatului actual. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum Uh, avem două runde de întrebări. Uh, în prima rundă vom da cuvântul coordonatorilor și reprezentanților lor. Fiecare va primi două minute. Primul vorbitor este domnul Ivo Belet. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumim pentru prezență. V-ați referit la mai buna punere în aplicare a legii și aș dori să vă pun o întrebare în acest sens. Într-adevăr, uh, mașinile de pe străzi vor trebui să uh, dea aceleași rezultate la testele uh, de laborator, dar și pe șosele. Deci, eficiența acestor măsuri, așa cum spuneați și dumneavoastră, va uh, depinde și de uh, cât de uh, fiabile vor fi noile teste și pe mecanismul de supraveghere a piaței, pieței. După cum uh, spuneați, producătorii vor uh, trebui să pună pe noile mașini aceste uh, dispozitive de măsurare a consumului, <clears throat> ceea ce înseamnă că uh, e foarte important să avem un control uh, efectuat de către Comisia Europeană a reglementărilor naționale în acest domeniu. Deci aș dori dacă se poate să ne dați asigurări sau garanții că flota auto din că, că greșelile din trecut nu vor fi repetate și că aceste am tras învățăminte de pe urma greșelilor din trecut. Și o a doua întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, tot ce a apărut în uh, uh, presă uh, în legătură nu cu testele de dioxid de carbon, ci totuși există o legătură indirectă aceste revelații îngrozitoare din presă în legătură cu experimente care au fost făcute pe maimuțe, dar și pe persoane umane pentru a măsura efectele emisiilor asupra sănătății. Știu că ieri Comisia a, a avut o reacție oficială, dar aș dori să am și reacția dumneavoastră personală uh, în urma acestor revelații îngrozitoare. Aș dori să știu dacă Comisia intenționează să ia măsuri pentru a pune capăt uh, unor astfel de practici, pentru a ne asigura că uh, nu vom mai avea astfel de practici pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Belet. Următorul vor, vorbitor, domnul Dans. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule comisar, reprezint pe uh, Miriam, o reprezint pe Miriam Dali, care nu poate participa la ședința astăzi. Știți că este raportor pentru legislația privind emisiile de dioxid de carbon pentru mașini. De când a fost publicat uh, pachetul privind mobilitatea, am văzut care a fost reacția grupului nostru și, bineînțeles, că salutăm măsurile care au fost propuse pentru a uh, reduce emisiile de dioxid de carbon. Dar, bineînțeles, că probabil că știți că am avut și reacții critice în ce privește uh, sfera de aplicare și uh, ambiția pachetului ca tare. Uh, știm că statele membre au foarte multe de făcut pentru a-și atinge obiectivele din 2030, mai ales în ce privește regulamentul privind depunerea în comună a eforturilor. Știți că există transportul <clears throat> are emisii foarte mari, ele sunt peste nivelul din 1990 și Uh, știm că uh, emisiile de la transportul rutier uh, continuă să crească și ele anulează cumva efectul pozitiv înregistrat de alte sectoare care au înregistrat progrese. Deci putem spune că transportul nu-și aduce contribuția necesară pentru a obține reducerea emisiilor necesară pentru a ne atinge obiectivele. Deci pentru a obține această reducere avem nevoie de o îmbunătățire a uh, Uh, acestor autovehicule. Avem nevoie de o traiectorie cât mai fiabilă. Trebuie să ne asigurăm că mașinile electrice vor reprezenta o parte importantă din flota auto până în 2030. Uh, doar astfel putem să închidem uh, lacunele care ar putea să fie folosite de către producătorii de mașini. Știți că noi sprijinim aceste obiective, obiective stricte. Dar întrebarea mea, domnule comisar, este cum se va asigura Comisia că veți înlesni procesul de luare a deciziilor în timpul negocierilor interinstituționale. Care sunt intențiile dumneavoastră în acest sens? Dorim să ne asigurăm că această legislație este finalizată, este uh, adoptată cât mai repede cu putință și se aplică din 1 ianuarie 2020. Aveți un calendar precis? Când uh, doriți dumneavoastră ca negocierile să fie finalizate? Mulțumesc. Domnul Demes Macăr acum. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. După cum uh, sunt sigur că știți, eu m-am ocupat în calitate de vicepreședinte al acestei comisii de anchetă emis în acest dosar. Dacă dorim ca economia, dar și sănătatea publică să beneficieze de pe urma măsurilor noastre, e foarte important să avem Uh, norme foarte stricte care să fie introduse cât mai repede și aplicate cât mai repede. Așa cum spunea și dumneavoastră, nu trebuie să avem o propunere pe hârtie, ea trebuie să fie transpusă în fapte. Și această propunere ne dă uh, oportunitatea de a uh, înăspri normele europene așa cum spunea uh, și Comisia Europeană, e nevoie de astfel de norme mai stricte, pentru că ele și dau roade, ele promovează investiții, stimulează inovarea, dar și Uh, permit și o ecologizare a flotei auto pe plan tehnologic și bineînțeles că se uh, uh, reflectă și în uh, cheltuielile consumatorilor pentru că mm, va scădea și consumul de carburanți. Sigur că toate aceste reguli ar trebui să fie uh, sprijinite și de către statele membre pentru ca ele să își uh, atingă obiectivele de uh, protecție a mediului. Însă fără inovări tehnologice va fi foarte greu și sper ca pachetul uh, nostru să ofere stimulente în acest sens. În ce privește um, autovehiculele și uh, furgonetele? Noi spunem că reducerea uh, dioxidului de carbon până în 2030 uh, nu uh, poate fi uh, obținută. S-a făcut un calcul pentru consumator s-a spus că uh, calculele vor fi mai mici până în 2020. Uh, față de ce s-a calculat. Îmi ce spunea domnul Dimas în iulie 2017 la Comisia EMIS și citez cele spuse de domnul comisar în engleză. Producătorii au un interes în uh, exagerarea costurilor de conformitate înainte uh, de adoptarea regula, uh, regulamentului respectiv. Pentru că astfel de costuri ridicate vor uh, încuraja legiuitorii să aplice aceste costuri de conformitate și după ce regulamentul va intra în vigoare, vor reduce aceste costuri de conformitate la minim, minimum. Aș dori să vă rog să răspundeți la, să aveți o reacție la această afirmație. În orice caz, eu o să depun eforturi pentru a ne asigura că avem un set de reguli care să ne permită să uh, reducem uh, efor, uh, emisiile de dioxid de carbon. Thank you, Commission. Următorul orbitor, vă rog, domnul Torvalds. Mulțumim, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, că sunteți aici uh, cu noi. Așadar, ne bucură să vedem uh, <clears throat> propunerile comisiei și să vedem acest sub-obiectiv anunțat, dar nu știu dacă ne convine și nivelul ambițiilor. În Finlanda se face un studiu privat uh, în legătură cu utilizarea motorinei uh, de a doua generație, astfel încât se pot face reduceri de emisii de aproximativ 90%. Dumneavoastră spuneți că doriți să le reduceți uh, aproximativ 30%, deci nu credem că sunteți suficient de ambițioși, pentru că, iată, există și alte abordări uh, în legătură cu reducerea emisiilor, așadar uh, m-ar interesa foarte mult să aud mai multe informații în legătură cu diferitele căi de a obține reducerea, pentru că uh, se poate face o combinație a diverselor tehnologii și se poate accelera procesul de trecere la autovehicule curate. De asemenea, uh, poate ne spuneți ceva și în legătură cu modul în care această propunere își va aduce contribuția la obiectivul uh, global, ținând cont de angajamentele de la acordul de la Paris. Și, cum uh, au spus deja uh, unii colegi, suntem puțin îngrijorați că uh, activitatea de control nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Uh, poate ne spuneți și aici câteva cuvinte despre asta. sunt cam răgușit și nici nu mai am timp la dispoziție, așa că mă opresc aici. Mulțumim, domnule Torvăz și acum doamna Coneșna paní předsedající, vážený pane komisaři. Na rozdíl od kolegů chápu vaši snahu nepřehnat. mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru uh, prezență. Spre deosebire de colegii mei, eu înțeleg de ce nu vă doriți să fiți atât de ambițioși, pentru că în trecut ambițiile de care am dat dovadă au, nu au dus la reducerea emisiilor, ci la scandalul uh, diesel. Cred că trebuie să ne asigurăm că normele legislative sunt și puse în aplicare, că ele nu rămân pe hârtie, ci se reflectă în realitate. Drept urmare, cred că trebuie să existe o coerență logică între toate actele legislative. Mie mi se pare că lipsește această coerență în uh, cazul pachetului uh, propus de dumneavoastră, pentru că de diferențele între valorile măsurate în laborator și cele din lumea uh, reală sunt tot mai mari și costurile cresc în fiecare an. Testele de laborator din noul ciclu mondial de, de testare, care ar putea să contribuie la reducerea acestor emisii, nu sunt suficiente. În continuare sunt, sunt convinsă că emisiile în lumea reală vor crește și această diferență s-ar putea să crească și mai mult până în anul 2020. Deci pentru mine nu este important cât de ambițios este ținta stabilită, ci cum reușim să uh, scădem, să reducem uh, diferența între uh, testele din laborator și testele și situația uh, reală de, uh, de pe stres. Și din acest punct de vedere aș dori să vă întreb cum doriți să dezvoltați și mai mult uh, ciclurile de testare în lumea reală, pentru că acestea contează până la urmă. Mulțumesc, doamna Harms. Mate, domnule comisar, Comisia a trebuit, singur să pregătească cu studii nou regulament. Vorbesc despre un studiu în care experții au ajuns la concluzia că pentru a îndeplini obiectivele UE de a reduce emisiile din transport cu 16, 60% mă scuzați, până în 2050, performanța în emisii a mașinilor și uh, camionetelor ar trebui îmbunătățită cu 6% în fiecare an și că dacă e să respectăm angajamentele de la Paris, e nevoie de îmbunătățiri și mai însemnate în fiecare an. Și am mai spus și că principalele economisiri, mai ales pentru societate în ansamblu, cât și pentru utilizatorii finali, vor putea fi uh, atinse cu obiectivele cele mai uh, ambițioase, iar um, s-a ajuns chiar la concluzia că beneficiile pentru consumatori și beneficiile nete pentru societate ar fi mai mari cu reducere de dioxid de carbon de 70% pentru uh, autovehicule până în 2030. Deci aș dori să știu de ce a hotărât Comisia să adopte un obiectiv pentru 2030 care nu este compatibil cu obiectivele de reducere de dioxid de carbon pentru 2050 și nu este compatibil nici cu angajamentele de la Paris. Și în același timp nici nu duce la cel mai mare beneficiu posibil pentru societate. Și o a doua întrebare. Ehm, evaluările de costuri ale Comisiei pentru a îmbunătăți performanța de combustibil ehm, a vehiculelor cu ehm, motor cu ardere sunt peste cele ICCT și celor sugerate de consultanții care au analizat datele pentru Comisia. După cum au întrebat deja colegii, se pare că nu doar industria autovehiculelor, ci și Comisia Europeană nu uh, au uh, analizat foarte onest potențialul reducerilor de cost care ar putea fi inclus în regulament. Uh, Poate ne explica, domnule comisar, cum ați ajuns de, la valorile de cost pe care le prezentați cu această propunere? Evi. Mulțumesc, domnule Evi. Domnul comisario. Mulțumesc, bună ziua, domnule comisar. Mie, din păcate, mi se pare că din nou vedem o comisie care uh, se, com, se comportă tare cu cei slabi și slab cu cei tari. Adică am văzut în aceste zile audierea multor miniștri ai mediului europeni care în continuu încalcă legislația în ce privește regulile calității aerului și, pe bună dreptate, Comisia intervine și ajunge la faza finală, așadar adoptarea unei amenzi sigur, din partea Curții de Justiție Europeană, care se anunță a fi o amendă foarte, foarte usturătoare. De exemplu, în Italia, numărul de victime premature din cauza poluării atmosferice e cel mai mare din toată Europa. Sigur eh, că aceste infracțiuni trebuie pedepsite, însă eh, costurile vor fi suportate de contribuabilii statelor membre. Eu aș crede că, pe de altă parte, sau cealaltă față a medaliei sau a comisiei, în ce privește propunerile Comisiei pentru a soluționa problema calității aerului, mai ales în domeniul transporturilor. Din păcate, propunerile acestea sunt întotdeauna prea slabe. Sunt de acord cu criticile exprimate de unii colegi, și anume că propunerea nu este destul de ambițioasă, obiectivul de 30% nu este destul de ambițios, ne spun probele științifice. Și îmi pare rău în ce privește acest mecanism de acordare de uh, premii, uh, nu cred că funcționează pentru că nu este însoțit și de un mecanism de, prin care se penalizează fabricanții care nu vor atinge obiectivele. Deci, din păcate, din nou, uh, vedem o lipsă de ambiție din partea Comisiei. Comisia nu poate să creadă că întotdeauna uh, Parlamentul European trebuie să-și asume toată povara, pentru că, uh, până la urmă, întotdeauna se confruntă cu, la Consiliu cu egoismele statelor membre, care fac, cu totul, fac tot ce pot pentru a avea cât mai puțin, pu, puține ambiții. Mulțumesc. Am încheiat prima rundă de intervenții din partea colegilor. Acum are cuvântul domnul comisar primul rând, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor care au intervenit, care își dau seama de importanța acestui dosar. Într-adevăr, Comisia a avut nevoie de o perioadă îndelungată de timp pentru a-l elabora. Eh, multe informații au, eh, ne-au venit din partea consultanților externe. Am avut sute de întâlniri cu toți eh, actorii interesați, cu ONG-urile, înainte de a face propunerea finală. Unii dintre noastre spun că nu este destul de ambițioasă, dar vă pot spune că Comisia a luat în considerare toate elementele necesare pentru a pregăti această, această propunere. Uh, am, ne-am consultat cu industria, cu fabricanții de autovehicule, uh, avem o industrie foarte importantă, cu foarte multe locuri de muncă, chiar fundamentală pentru multe state membre. Trebuie să ne îmbunătățim calitatea mediului pentru cetățeni eh, cu vehicule cu emisii zero, eh, cu schimbări în infrastructură, baterii noi și asta toate trebuie să le facem simultan și trebuie să ne îndeplinim angajamentele de la Paris. Mm, și am văzut că unii dintre noastre au criticat eh, acel obiectiv de 30% de reducere a emisiilor în perspectiva uh, angajamentelor de la Paris. Eu spun următoarele. Când Comisia a făcut această propunere și inclusiv uh, privind uh, LULUCF și această propunere se încadrează în actualele, angajamentele, în actualele angajamente și nivelul angajamentelor de la Paris, și ținând cont de contribuțiile naționale și ale tuturor sectoarelor, iar propunerile noastre încearcă să găsească echilibrul corect între aceste trei obiective principale de care totdeauna trebuie ținut cont și asta în mod simultan și nu văzute izolat, adică impactul asupra mediului, serviciile pentru consumator și impactul asupra ocupării. În ce privește mediul, acest obiectiv de va ajuta statele membre să își îndeplinească obiectivele pentru sectorele non-ETS, transport, construcție, agricultură. Unii au spus că uh, sunt uh, probleme în transport. Bun, dar uh, facem uh, noi propuneri nu pentru a îmbunătăți nu doar transportul, ci și eficiența sectorului clădirilor. Deci întotdeauna, întotdeauna ținem cont de un nivel rezonabil de ambiții. Acum uh, nu spunem exact cât trebuie să realizeze fiecare stat membru pentru fiecare sector, pentru că asta depinde de situația diferită din uh, diverse state membre. Situația transporturilor nu e aceeași în uh, Austria ca în, nu știu, Malta sau Cipru, fiecare cu specificitățile sale, dar acestea fiind spuse, munca analitică care stă la baza activității noastre de reglementare ne arată uh, că activitatea noastră de reducere a emisiilor cu 25% pentru transporturi este eficientă și dacă veți vedea care vor fi efectele propunerii noastre cu, și uh, um, cu obiectivul acesta de 30%, uh, vom avea o reducere a emisiilor de 22%. Deci, în munca analitică trebuie să uh, o reducere de 25% pentru întregul sector al transporturilor, deci nu doar autovehiculele ușoare și uh, furgonetele. Propunerea ajunge la 25%, 22%, spuneam, și mai rămân 3% până la 25% care vor trebui realizate pentru noile standarde pentru camioane pe care le vom propune luna mai. Deci, dacă e să sumăm ambele propuneri, uh, vedem că uh, ajungem la nivelul dorit. Asta sigur dacă e să ne respectăm strategia convenită opțiunea cu 30% e clară. Dacă privești și aspectul de mediu, sigur, cu cât mai mult reduci, cu atât mai mult contribui la, problema, la strategia de carbonizare, dar trebuie să avem și uh, un punct de vedere social și de ocupare și o eficiență a costurilor, diferența între minus 30 și minus 40% în transportul în ce privește reducerea emisiilor e o problemă, pentru că nu poți uh, reduce uh, uh, orice uh, nivel fără să a te gândi la impactul masiv în ce privește ocuparea, în ce privește industria noastră. S-au pus întrebări. Uh, ce rol avea de jucat Comisia în tot acest proces? Rolul pe care l-a jucat întotdeauna, răspund eu. În primul rând, noi suntem un intermediar cinstit între poziția Parlamentului și cea a Consiliului. Sigur, Parlamentul are mai multă ambiție decât uh, Consiliul, dar noi suntem o, uh, o interfață și vom facilita munca Parlamentului. Parlamentul întreabă care sunt consecințele stabilirii, să spunem, unui nivel de reducere de 50%, care sunt consecințele asupra ocupării. Vă vom spune care sunt beneficiile în ce privește mediul. Vă vom da rezultate. Vom facilita munca dumneavoastră cu toate informațiile tehnice pentru a stabili consecințele propunerii noastre. Asta, asta este rolul Comisiei, să ajute legiuitorii să uh, ia decizii în cunoștință de cauză. Sigur, sunt mii de lobiști, dar avem și sute de studii pe care le consultăm înainte de a ne face propunerile. Avem multe informații la dispoziție. Noi am verificat toate tehnicile uh, la dispoziție cu consultanți externi și cu fabricanții de autovehicule, cu furnizorii să vedem care este costul real al fiecarei tehnici aplicabile și care sunt posibilitățile. Deci avem multe cunoștințe. Am analizat mai mult de 80 de tehnologii diferite, am analizat costurile acestora în ce privește economiile pentru uh, consumatori, un obiectiv de 30% va însemna că toți consumatorii vor avea beneficii pentru că prețurile mai mari pe care vor trebui să le plătească consumatorii pentru vehicule mai eficiente vor fi compensate uh, prin alte economii. Vă pot da un exemplu pentru noile autovehicule. Vorbim de economii de aproximativ 300 de euro pentru un autovehicul în do- uh, cumpărat în 2025 și până la 1500 pentru un autovehicul cumpărat în 2030. Deci, dacă luăm un obiectiv de 40%, compensația nu, se, nu va mai avea loc. Și valoarea de impact ne arată clar că un obiectiv de, de 40% ar scădea beneficiile pentru consumatori de aproximativ 300 de euro pentru media de autovehicule, pentru că costul pentru fabricanți ar crește cu aproximativ 800 de euro pentru fiecare autovehicul și atunci ar crește și prețul autovehiculelor. Și de asemenea, ar exista un impact și asupra ocupării aici avem o problemă. Deci cum să ne asigurăm uh, că avem o tranziție lină spre autovehicule cu nivel de emisii zero și în același timp să, să, să și asigurăm uh, reorientarea sau procesul de formare de-a lungul întregii vieți a lucrătorilor. Că, oricum, cum să spun, chiar dacă noi dezvoltăm noi tehnologii, vrem mai multe autovehicule electrice, oricum se va produce o mare schimbare în lanțul de furnizare pentru că autovehiculele electrice au mai mult sau mai puțin 300 de părți componente, autovehiculele tradiționale au 1300. Deci lanțul de furnizare va trece prin schimbări dramatice. Motiv pentru care în propunerea noastră se regăsesc uh, uh, pride hibride pentru că joacă, mufe hibride pentru că joacă un rol uh, important în a trece de la un motor clasic cu aprindere la un motor electric. Vom trece, e clar, printr-o tranziție spre, emisii, spre vehicule cu emisii zero, dar trebuie făcută treptat această trecere și de aceea definiția aceasta uh, vehiculor am uh, introdus uh, prevederi pentru o tranziție lină. Sector um, employees. Sectorul autoturismelor oferă locuri de muncă la, în mod direct și uh, indirect locuri de muncă la 3,2 milioane de uh, europeni. Este concentrat însă și din punct de vedere geografic. Republica Cehă uh, are 3% din forța de muncă în acest uh, sector, Ungaria 2,1%, România și așa mai departe. Deci, din punctul de vedere al ocupării, se concentrează în, în anumite state din estul Europei, de exemplu. Deci, în propunerea noastră am ținut cont de toate elementele, cele de mediu, uh, cele sociale, de o necesitate de o tranziție uh, lină și Apoi am ținut cont și de faptul că nu există o infrastructură din punctul de vedere al reîncărcării acestor uh, autoturisme. Dacă vă aduceți aminte de momentul în care am discutat de uh, directiva um, privind uh, energiile regenerabile, nu există ambiție pentru a susține dezvoltarea unei asemenea infrastructuri fără de care nu sunt posibile ținte mai ambițioase. În acest context am încercat să pregătim o propunere echilibrată pentru a respecta cadrul legislativ, pentru a evita uh, erorile trecutului, am introdus două noi elemente, pentru că este clar. Există am, am schimbat, uh, da, există un nou ciclu de testare, cel mondial, însă rămâne un test de laborator și este în continuare o diferență între testele de laborator și viața reală. Și am introdus două noi uh, uh, elemente pentru a întări controlele. În primul rând, un nou instrument pentru monitorizarea diferenței dintre emisii Ciclul mondial de testare este reprezentativ în acest uh, moment și vom, vom dispune de, de instrumentele necesare care să ne permite să monitorizăm introducerea instrumentelor la bord care să ne permită să colectăm uh, informațiile de care avem nevoie. Deci vom putea să monitorizăm, să colectăm date în uh, timp real, din lumea reală, pentru a vedea care este diferența între uh, realitate și VLTP, deci ciclul mondial de, noul ciclu mondial de testare a emisiilor. O asemenea raportare ne va uh, permite o monitorizare sistematică și robustă a cât de reprezentativ este noul ciclu mondial de testare și aceste informații vor fi făcute publice. Uh, drept urmare, consumatorii vor dispune de un instrument uh, suplimentar care îi va ajuta să înțeleagă performanțele reale ale autoturismelor. În propunere, se cer și uh, teste de conformitate privind uh, emisiile de dioxid de, de carbon, astfel încât uh, consumatorii să aibă garanția că um, informațiile furnizate de producători reflectă și performanța reală a autoturismelor respective. Noi am susținut această, această idee în trialogul privind omologarea de tip. Uh, Consiliul nu a fost de acord și această prevedere a fost uh, eliminată, însă nu am renunțat la ea. A fost apoi o întrebare specifică privind uh, premisele de la care am plecat când vine vorba de costuri. Ei bine, acestea se bazează pe mai mult de 10 studii și evaluarea de impact continuă pentru a ev- evalua, pentru a analiza mai multe tehnologii uh, posibile. Cred că și noi am, uh, am învățat, am tras niște învățăminte din trecut, uh, plecând de la uh, devierile existente, a costurilor existente. A fost o întrebare apoi foarte specifică privind stimulantele. Propunerea include un mecanism de stimulantă pentru autoturismele cu emisii reduse de dioxid de carbon, pentru că Europa a, nu este pe calea bună și a pierdut uh, teren uh, pe plan global. Autoturismele electrice uh, sunt prea puține în, în acest moment în Uniunea Europeană. Există și o gamă foarte redusă din care consumatorii europeni au de unde să aleagă în comparație cu cei din uh, Asia, de exemplu, în California și în uh, uh, China, măsurile oficiale sunt mult mai ambițioase. Până în 2019-2020, până în 2025, GM urmează să producă, de exemplu, 7 milioane de autoturisme electrice deci, uh, dacă piața europeană va crește, acest lucru va, inve- uh, va încuraja și mai mult uh, investițiile în acest sector, de exemplu. Unul dintre, unul dintre dumneavoastră m-ați întrebat de ce nu impunem uh, sancțiuni dacă nu se respectă nivelul uh, autoturismelor electrice. Deci să avem Uh, stimulente, bonusuri, premii și în același timp uh, sancțiuni, pe de altă parte. Dacă uh, adoptăm o, o asemenea cale, un sistem bonus-malus, în... ar fi posibil, dar noi am, am ales o altă cale, am stabilit niște ținte, niște obiective și a spus ce se întâmplă dacă obiectivele respective nu sunt atinse. Putem să stabilim o obligație foarte ușor și să prevedem și penalizări dacă există și instrumentele care permit uh, crearea sistemului uh, uh, respectiv. Deci se stabilește un mandat cu ținte specifice și dacă există infrastructura, însă să impunem un obiectiv producătorilor în lipsa posibilității stabilirii unor stimulente din partea uh, guvernelor care să lesnească oamenilor achiziționarea de uh, mașini electrice, știind clar că nu avem capacitatea de a dezvolta uh, infrastructura de încărcare a autoturismelor respective, îngreunează foarte mult crearea unui asemenea sistem obligatoriu. Vom impune sancțiuni dacă Uh, producătorii de autoturisme nu respectă uh, țintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru că aici dispun de tehnologia necesară. Însă, pentru a spori numărul uh, autoturismelor electrice, este nevoie de o creștere mai mare din partea consumatorilor, care nu este posibilă în lipsa infrastructurii de reîncărcare. Am făcut anumite propuneri, de exemplu, pentru parcări, unde să, la 10 locuri de parcare să fie uh, un uh, post, uh, un loc unde se poate reîncărca un autoturism electric și această propunere nu a fost acceptată nici măcar de Parlamentul European. Și în fine... Uh, there was some questions on, on, on, on, on the recent news. Uh... Da, m-ați întrebat și în legătură cu uh, veștile recente privind testarea emisiilor pe animale și oameni. Cred că vă puteți închipui cât de șocată este Comisia Europeană la aceste vești, așa cum este toată lumea. Știm că autoritățile germane anchetează chestiunea, Este foarte clar că Comisia, pentru Comisia uh, Europeană uh, testele pe animale ar trebui să fie eliminate treptat din Europa. Lucrăm pentru atingerea acestui uh, obiectiv, pentru cerem sectorului să identifice posibilități alternative de testare. Oricum, testarea animalelor trebuie să respecte niște norme stricte în Uniunea Europeană și considerăm că aceste teste trebuie să fie eliminate cu totul în mod treptat. Nici nu mă mai refer la testele efectuate pe uh, oameni. Mulțumesc, trecem la a doua rundă de întrebări. De această dată v-aș ruga să vă limitați la un minut. Doamna Iusă, este prima. Doamna Iusă. Gracias, señor comisario. Eh, a mí los objetivos... Domnule, eh, doamnă președinte, domnule comisar, eh, eu cred că obiectivele sunt rezonabile, important este să se și îndeplinească. Emisiile sunt însă legate de greutatea vehiculului, de noile tehnologii, pentru care, sigur, e nevoie de spațiu într-un vehicul și trebuie să ținem cont și de faptul că clienții cer tot timpul vehicule mai mari ce părere are Comisia de criteriul masei față de altele și are prevăzut uh, vreun tip de stimulente ca să se reducă dimensiunea și greutatea, măcar autovehi- pentru autovehicule uh, folosite în orașe. În ce privește emisiile, e bine că domnul comisar a spus că uh, măsurile vor fi reprezentative și reale, dar trebuie să fie și transparente și trebuie să se publice mai în detaliu și mai constant datele fabricanților decât către Comisie și uh, întreb dacă Comisia s-a gândit de la, la modificarea directivei privitoare la eticheta de dioxid de carbon a vehiculelor și dacă va ține cont și de amprenta de carbon a părților componente ale autovehiculelor aplicată sau repartizată de-a lungul întregii uh, existenței a unui vehicul. Mă gândesc la baterii, Eh, fabricarea lor, eh, iată, înseamnă emisii importante de dioxid de carbon în cursul procesului de fabricare. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, domnul Parnio. comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Să vă pun câteva întrebări. Să vă spun că apreciem foarte mult tot ce faceți dumneavoastră în domeniul dumneavoastră de competență din 2014 încoace și sper că bandajul pe care îl aveți nu va pune bețe în roate dinamismului uh, de care ați dat dovadă și de care m-am convins atunci când am fost raportor din partea Parlamentului European pentru COP21 și de atunci încoace. Dar îmi dau seama totuși că mâna dumneavoastră stângă e foarte activă, deci pentru mine e un semnal pozitiv Toate eforturile dumneavoastră în domeniul legislativ mi se par excelente în contextul în care, într-adevăr, trebuie să legiuim. Asta așteaptă de la noi uh, europenii și europenele având în vedere, sigur, problemele de sănătate care îi afectează pe cetățeni, uh, probleme de sănătate care mm, decurg din poluare și uh, din traficul, mai ales din marile noastre orașe și la Bruxelles, de exemplu. Aș dori să fac câteva observații sau uh, câteva sugestii, domnule comisar, în contextul regulamentului cu privire la noile norme de reducere a emisiilor de uh, dioxid de carbon. Eu cred că am putea să dăm dovadă și de mai multă ambiție. Știm că am putea să creștem acest obiectiv de la 30 la 40% până în 2030. De asemenea, cred că ar trebui să nu precupățim niciun efort pentru a ne asigura că vehiculele noi care emit gaze poluante să nu mai existe pe șoselele europene până în 2040. Sigur că trebuie să stimulăm uh, electrificarea flotei automobile și dacă nu se respectă normele să uh, impunem și penalități și astfel am putea să transmitem un mesaj foarte clar și fără echivoc uh, producătorilor de mașini. Mulțumim, domnule Parniu, doamna Meissner. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Aici sunt, domnule comisar. Ați menționat deseori electromobilitatea, care este o soluție bună pentru a progresa cu emisiuni reduse, însă nu este mai prietenoasă față de mediul înconjurător. Depinde de unde provine electricitatea și uh, producția de baterii nu este întotdeauna durabilă. Și nu știu dacă Oare mă puteți asculta? Un element care lipsește sunt alte acțiuni din statele membre pentru a atinge aceste obiective. De exemplu, ați menționat faptul că există situații diferite în statele membre. În mod special, în nordul Europei, dispunem de uh, biomasă uh, organică care este folosită pentru a obține uh, gaz, gaze care apoi sunt folosite în uh, autoturisme. Deci dacă creăm o, uh, o structură alt, uh, alternativă pentru bioenergie, cred că nu trebuie să ignorăm și alte surse, și hidrogenul, de exemplu. Deci de ce nu menționați deloc uh, posibilitatea obținerii unui biogaz organic? Mulțumesc. Doamna Meissner, doamna Torres Martinez. Gracias. Um... Mulțumesc. Vorbim de o problemă foarte gravă de poluare care ucide cam 400.000 de, mii de persoane pe an în Uniunea Europeană. E, iată, o problemă foarte gravă. Din nou vorbim de pachetul de mobilitate prin care s-ar putea reduce nivelul poluării. E o problemă de sănătate publică. În Spania, în plus, după cum știți, domnule Caniete, problema e agravată pentru că suntem unul din cele nouă state care nu respectă nivelurile maxime de uh, poluare. Doamna ministra mediului uh, din partidul dumneavoastră a dat vina pe primările din Madrid și Barcelona pentru sancțiunile care pot fi aplicate Spaniei pentru că nu respectă limitele poluării. Ciudat, pentru că chiar în timp ce spune asta, dădea exemplul uh, măsurile luate chiar de primăria din Madrid pentru a combate nivelul ridicat de emisii, măsuri cum ar fi restricții de circulație, de parcare și de uh, viteză pentru vehicule, care au fost atacate uh, de, de către uh, cei de la Partidul Popular, din care ați făcut partea noastră. Domnule Caniete, cred că e important să îmi răspundeți. V-aș întreba dumneavoastră, considerați că Uh, avea dreptate primăria Madridului și e uh, necesar să se limiteze traficul urban, pentru că aici se creează problema poluării. Uh, așa putem reduce aer, murdărirea aerului din marile orașe. Mulțumesc, vă rog să respectați timpul alocat. Domnul Turmes acum. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă, dragă domnule comisar. Sper că o să <laughs> reveniți la o sănătate mai bună, pentru că în acest dosar o să aveți nevoie de ambele brațe. Va fi, vom avea o bătălie importantă ca Europa să devină mare în interesul cetățenilor sau uh, autoturismele care uh, funcționează pe uh, motorină. Deci, va fi o este un scandal care nu se referă doar la maimuțe, ci la sutele de milioane de cetățeni care sunt expuși la 25 de milioane de autoturisme care funcționează pe motorină uh, astăzi. Acesta este scandalul uh, adevărat. Și ce face uh, Comisia Europeană pentru a scoate de pe străzi aceste 25 de milioane de autovehicule care folosesc motorină? Ce se întâmplă cu cei care consideră că Europa, într-adevăr, trebuie să rămână în continuare uh, locul unde există autoturisme moderne? Întrebarea care, este, care se pune este dacă aceste autoturisme moderne ale viitorului vor fi în continuare produse în Europa. Propunerea Comisiei nu, nu face nimic pentru a apăra mediul înconjurător, nu ne protejează sănătatea noastră. Și aș dori să vă întreb, putem să invităm și pe domnul Zelman și pe alții care au influențat, mi se pare mie, propunerea comisiei. Mulțumesc. Domnul Ghizăcă. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule uh, comisar. Uneori uh, mi-e rușină că fac parte din această comisie unde nu ar trebui să facem uh, uh, piese de teatru, deci, după cum am spus, mi-e rușine unor că fac parte din această comisie. Ați uh, făcut o propunere uh, echilibrată, domnule comisar, și mi se pare că avem șanse foarte bune să ne atingem uh, obiectivele pentru 2030 și pe cele intermediare. Dacă dorim să promovăm Uh, mobilitatea electrică. Avem nevoie de o infrastructură în acest sens și mi se pare că 80 de milioane de euro sunt uh, prea puțini. Din acest punct de vedere trebuie să uh, dăm dovadă de o ambiție mai mare. Mobilitatea electrică este durabilă doar dacă sursele electrificării sunt ecologice în același timp și sper că sunteți de acord cu mine din acest punct de vedere pentru a reduce într-adevăr emisiile de dioxid de, de carbon și pentru a evita pe viitor asemenea, asemenea scandaluri. Domnul Turmes, dacă domnul uh, Ghizeche ar citi amendamentele noastre depuse de noi, ar vedea că cerem ca toate autoturismele electrice să aibă o energie durabilă. Nici măcar nu mi-ați pronunțat bine numele, spune domnul Ghizeca. Foarte bine. Haideți să respectăm uh, procedura. Văd că prezența dumneavoastră, domnule comisar, stârnește anumite probleme. Data trecută a fost domnul Brennan. Domnul Dance, din nou. Mi se pare că intervin în ceva unde nu ar trebui. Este foarte uh, distractiv oricum. Iau cuvântul acum în numele meu și nu o înlocuiesc pe Miriam. V-ați uh, referit la importanța sectorului producător de autoturism în anumite state membre. Eu vin dintr-un stat membru care a decis să-și distrugă parțial acest sector în urma Brexitului, un sector care rămâne important în anumite state membre. Însă, există riscul să rămânem în urmă, pentru că, după cum ați spus, infrastructura care să permită reducerea dioxidului de carbon nu există. Problema cheie cu care ne confruntăm este că în SUA și în China se fac investiții în această, în această uh, infrastructură care garantează competitivitatea pe viitor acestui sector. Și mă întreb ce ar putea să facă Comisia Europeană, pentru că în Europa statele membre au competențe legate de această infrastructură. Dar ce poate face Comisia pentru a încuraja statele membre, pentru a găsi pe viitor cadrele necesare prin care statele membre vor crea această infrastructură, pentru că dacă acest lucru nu se va întâmpla, vom uh, pierde competitivitatea pe care o avem acum și acest lucru ar fi o tragedie. Mulțumesc, domnul Peterle. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul, doamnă președinte. Domnule comisar, eu sunt de acord cu strategia dumneavoastră, o salut, la fel cum salut și ambițiile de care dați dovadă. Strategia propusă integrează, de fapt, mai multe strategii diferite și uh, include de asemenea un eurocentrism solid. Sunt de acord cu strategia dedicată bateriilor, însă mie mi se pare că avem nevoie de o politică europeană pentru a produce cele mai buni cele mai bune uh, mașini electrice. Așa cum producem cele mai bune aeronave, putem să ne asumăm uh, un rol de lider și atunci când vine vorba de autoturismele electrice. Eu sunt un optimist și cred că acest lucru este posibil. Nicola Tesla s-a născut în Europa de altfel și mă bucură faptul că v-ați referit uh, și la rolul consumatorilor. Lucrătorii și producătorii sunt bine organizați, uh, ceea ce înseamnă că uneori consumatorii sunt cei care uh, suferă Uh, daună. Deci, uh, Comisia Europeană ar trebui să recurgă la toate instrumentele de care uh, dispune pentru a se asigura că pe viitor nu vor mai fi înșelați. Mulțumesc, domnul Zorinio. Vă, vă mulțumesc, domnul președinte, domnule comisar. Cred că testele sunt foarte importante pentru um, sectorul uh, producător de mașini din Europa. Avem nevoie de ținte ambițioase din punctul de vedere al protejării mediului conjurător, dar este și mai important ca aceste ținte să fie și respectate, pentru că putem discuta despre ambiții ridicate, uh, dacă nu le punem în, în aplicare. Și dacă ne dorim să le punem în aplicare, trebuie să există o legătură clară între întregul proces de implementare și noul cadru, uh, noul program cadru de uh, cercetare al nouălea. Uh, mobilitatea curată implică patru și cele patru uh, priorități de carbonizare, economie circulară, securitatea, securitate și așa mai departe. Și aș dori să vă întreb ce intenționați să faceți pentru ca noul program cadru să contribuie la crearea capacităților de care va avea Uniunea Europeană pentru atingerea acestor uh, ținte. Mulțumesc, doamna Lukaczewska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja myślę, że proszę Państwa, sukces nie osiągamy. Mulțumesc, doamna președinte. Eu consider că nu vom putea avea succes doar prin aceste obiective ambițioase, ci trebuie să vedem și dacă aceste obiective vor fi puse în practică. Vorbim de vehicule curate, vorbim de autovehicule electrice, avem însă mari probleme, în primul rând, de preț, pentru că consumatorii vor cumpăra aceste mașini dacă ele vor avea un preț accesibil, dacă și le vor putea permite, cu alte cuvinte. Și, sigur, dacă vor exista destule prize, destule centre de încărcare a bateriilor acestor mașini, Eh, dacă nu vor avea aceste autovehicule doar 100 de kilometri de autonomie, ci dacă se va mări autonomia. Eh, și m-aș referi la o problemă care nu a apărut până acum în discuțiile noastre. Eh, vehiculele electrice au nevoie pentru producerea lor de litiu și cobalt și aceste metale sunt extrase din Zambia, Congo, Chile, America Latină în general. Aș dori să știu dacă Comisia a făcut o analiză uh, Um, analiză din care să obțină informații în legătură cu rezervele de aceste metale și necesitățile de aprovizionare constantă în aceste metale, litiu, cobalt, care sunt extrase din țări uh, cu situație instabilă, volatilă. Um, oare nu înseamnă că riscăm să nu avem succes cu proiectul nostru pentru vehicule electrice? Mulțumesc, spune președinte, și acum uh, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, bun venit, domnule comisar. Vă urez și eu uh, sănătate, uh, că văd că aveți o problemă la braț. Ok, acum am uh, de făcut un comentariu în legătură cu ceea ce au spus deja unii colegi. Întrebarea ar fi, puteți pune la dispoziție o analiză în detaliu în legătură cu ciclul de viață al fiecăr, fiecăruia din, să spunem așa, sistemele Uh, de carburant, mă gândesc la motorină uh, electric, uh, gaze, hidrogen și așa mai departe. Deci, să avem un studiu comparativ al acestor combustibile de-a lungul întregului ciclu de viață. Pentru că ne parvin informații diferite, unele care intră în contradicție chiar una cu alta. În al doilea rând, din propunerile făcute, văd că facilitatea conectarea Europei e una din sursele de finanțare pentru multe din uh, aceste măsuri propuse. În uh, viitoarele perspective financiare, uh, vă întreb, nu ar trebui făcută o diferență în legătură cu capacitatea a unui instrument cum ar fi uh, CEF pentru a, în următorii șapte ani pentru a transforma sistemul mobilității uh, și dumneavoastră Mm, ați vorbit despre un sistem uh, bonus-malus uh, cu recompense și penalități, dar a spus că poate că nu este posibil de aplicat un asemenea sistem. Totuși, cu semestrul european, cu măsuri anticiclice, cum uh, se pare că se va aplica un asemenea sistem de la viitorul acord. Poate chiar domnul comisar Oettinger s-a referit la asta. Deci există totuși posibilitatea de a acorda niște stimulente și, deodată vorbiți de 12 milioane de locuri de muncă, 4 uh, milioane de locuri de muncă în ce privește bateriile, dar aveți și un calendar? Cum se pregătesc aceste locuri de muncă? Ce se întâmplă cu formarea? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președintă. Iată, am încheiat lista vorbitorilor, vă dau cuvântul. Let's try to put... Um... Da, haideți să încercăm să punem lucrurile în context, mai ales uh, cele care au fost spuse. Mai ales pentru că unii dintre dumneavoastră v-ați referit nu numai la acest obiectiv de 40% pe care l-am discutat deja, dar ați mai vorbit de un obiectiv uh, pe termen mai lung 2040, chiar o eradicare totală a motoarelor cu combustie internă. Trebuie să vă spun că deocamdată avem uh, pe tapet un cadru care merge până în 2030 pentru toate propunerile noastre. Uh, că e vorba de uh, eforturile comune de LULUCF, FTS și așa mai departe, uh, angajamentele pe care le-am asumat în baza acordului de la Paris vizează reducerea cu 40% până în 2030 maximum. Legislația noastră ține cont de acest termen. Dar, sigur că pe termen mai lung va trebui să vedem, să analizăm toate, toate domeniile în perspectiva acestei decarbonizarea economiei. Sigur că avem uh, uh, planurile de acțiune uh, în domeniul mediului pe care le-au pregătit statele membre. Sigur că nu ne putem opune noi. E o primă precizare. A doua precizare, această propunere are un, o sferă de aplicare limitată la uh, dioxidul de carbon. Nu discutăm particulele fine, de exemplu, uh, sau oxidul de dioxidul de azot, uh, Uh, care sunt uh, și ele au un impact asupra sănătății, dar în orice caz cu doamna Biancovska se ocupă de partea de sănătate. În orice caz, uh, e clar că acolo unde sunt particule fine, calitatea aerului are de suferit și autoritățile locale trebuie să ia măsuri. În unele țări organizarea este diferită. Un, în unele situații intervin uh, uh municipiile locale, altele uh, primăriile orașelor, apoi uh, la nivel regional. Dar în orice caz, autoritățile locale trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că sănătatea cetățenilor este protejată. Dar uh, acum ne ocupăm de uh, emisiile de dioxid de carbon. Dar, așa cum vă spuneam, uh, nu e ca data trecută un uh, exercițiu legat de uh, dioxid de carbon. Noi ne ocupăm de mașini acum. Asta e marea diferență cu uh, vechiul pachet. Și avem această dezbatere să vedem care este nivelul ambițio- ambițiilor. Uh, eu sunt obișnuit, Parlamentul de obicei face o propunere foarte ambițioasă și noi încercăm să uh, fim și un mediator Uh, în fața, între Parlament și Consiliu. Dar în orice caz, în ce privește mobilitatea, ce ne lipsește cel mai mult este infrastructura de încărcare a mașinilor electrice și lipsa de voință politică de a merge înainte cu o propunere ambițioasă. Eu m-am luptat la comisie la triloguri și acum trebuie să uh, abordăm alte elemente trebuie să vorbim cu politica de transport, uh, să folosim fondurile EFSI și toate instrumentele pentru a ne asigura că remediem problema cu infrastructura de încărcare a bateriilor. Deci asta este problema și Comisia va depune eforturi în acest sens. Domnule Turmes, dumneavoastră ne-ați obișnuit cu intervențiile spectaculoase. Vă pot asigura că ne-am uh, Uh, întocmit, ne-am pregătit propunerea. Sigur că uh, principalii decidenți se află în sală, dar am făcut și uh, o muncă de consultare și practic toate lobbyurile și-au adus contribuția cu totală transparență. Ne-am întâlnit cu toată lumea, cu sindicatele. Am încercat să ținem cont și de poziția sindicatelor care sunt foarte îngrijorate în legătură cu ce se va întâmpla cu uh, schimbarea, cu uh, transformarea uh, competențelor care va interveni cu mașinile electrice. Pentru că uh, părăsim tehnologiile legate de uh, motoarele de combustie internă uh, am fost lideri înainte, dar în orice caz acum trebuie să fim lideri și în domeniul mașinilor electrice. Avem și capacitățile, avem inginerii și așa mai departe. Va trebui însă să formăm mâna noastră de lucru și acest proces trebuie făcut în mod inteligent, pentru că această industrie este încă foarte importantă atât pentru consumatori, dar și pentru lucrători și pentru competitivitatea uh, industriei producătoare de mașini din uh, Europa. Deci, domnule Turmesi, am ascultat pe toți. Clar, clar. Da, m-am tot gândit și de mai multe ori m-am gândit. Am citit toate documentele pregătite de Ricardo, am uh, citit uh, toate documentele, dar și am ajuns la concluzia că propunerea noastră este echilibrată. E clar că poate fi îmbunătățită, dar uh, eu ce-mi doresc întotdeauna e să avem propuneri echilibrate la sfârșit cu uh, faptul, deci clar că trebuie să ne gândim la impactul pe care propunerile noastre le are, uh, impactul pe care le are în, uh, le au în teritoriu. E o propunere care se poate schimba foarte repede în orice caz. Vedem ce se întâmplă cu mașinile electrice, cu bicicletele electrice, de exemplu. Asistăm la adevărate revoluții în orașele noastre. Și a mai fost și o întrebare legată de baterii. Cu siguranță. Să vedem ce se întâmplă cu uh, baterii, bateriile pe litiu, pe, uh, cu cobalt. Vorbim de, de bateriile de prima generație. Cu bateriile cu uh, grafen. Aceste, acestea vor fi bateriile viitorului care încă nu au fost inventate. Aici poate să fie Europa pionier și uh, e clar că va trebui să facem față și concurenței uh, din China, producție în masă în China. Deci va trebui să ne asigurăm că producția revine în Europa și la fel și cu mașinile electrice. Mai am o problemă, am spus de că ne lipsește infrastructura. S-ar putea să nu fie necesare sume imense de bani, dar primul servit va fi uh, uh, primul, uh, primul sosit va fi primul servit și vom fi un exemplu uh, pentru uh, folosirea fondurilor structurale. Am încercat în orice caz cu banii pe care îi avem la dispoziție să ne uh, respectăm angajamentele. Doamna Ayuso. Ați pus o întrebare legată de masă, de masa vehiculului? vă pot spune că evaluarea PACT a examinat mai multe opțiuni. Deci s-a ținut cont de parametrul masă, de amprenta ecologică și așa mai departe, fără parametrul utilitate. Să stabilim, de exemplu, același obiectiv pentru toți producătorii. Dacă s-a spus că dacă vom menține abordarea pe bază de masă, ar fi cel mai simplu pentru că uh, producătorii vor avea uh, certitudine pentru viitor. Și dacă am schimba abordarea pe viitor, uh, am greșit. Propunerea introduce o ajustare uh, a masei pentru a uh, reflecta schimbările în masa vehiculelor din flota auto. Orice stimulent pentru a crește masa vehiculelor a fost eliminat având în vedere că mașinile electrice sunt tot mai numeroase în flotă, va reduce uh, uh, va reduce uh, stimulentul pentru a uh, produce vehiculele mari. Mi-ați cerut o dată legată de emisii. Aceste date sunt publicate anual și decizia de monitorizare Uh, dă informații pe uh, producător, plus uh, sancțiunile, amenziile pe care le-am impus producătorilor. Emisii, sau mai fost o întrebare legată de emisiile care sunt ascunse și care nu au fost acoperite în abordarea pe tot ciclul, pe toată durata vieții unei mașini. Și mai mulți mi-a spus această întrebare. Evaluarea de impact subliniază Dacă facem tranziția spre o evaluare uh, sau uh, pe, pe, pe baza duratei de vată, am aduce confuzie în ceea ce privește răspunderea. Producătorii ar deveni responsabili pentru uh, uh, emisiile care apar în afara uh, sistemului, ceea ce ar reprezenta o povară suplimentară, mai ales în ceea ce privește raportările de monitorizare și de raportare. abordarea actuală e considerată pe deplin coerentă cu alte instrumente de politici care uh, își aduc contribuția la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul uh, schimbărilor climatice și reflectă și alte inițiative care au fost luate în domeniul transporturilor. Doamna Meissner a pus o întrebare. De ce uh, nu folosim, uh, nu ne referim și la biocarburanți în regulamentul acesta? Noi ne bazăm pe principiul răspunderii totale a diversilor actori. Uh, sigur, ținem cont de principiul mai bune reglementări. Pentru acest regulament se uh, aplică producătorilor uh, care nu fac mașini hibride, de exemplu, care sunt aprovizionate merg pe bază de biocarburanți. În ceea ce privește decarbonizarea însă, uh, ea este acoperită și în alte uh, texte legislative. Electricitatea, de exemplu, este acoperită de ETS, biocarburanții sunt uh, incluți în alte texte legislative în care ne-am asigurat că producătorii asigură 5,8% de biocarburanții până în 2030. Există și texte legislative care își aduc Uh, contribuția uh, sigur, în încercarea de a nu se uh, suprapune și de a asigura responsabilități foarte clare. Doamna Meissner a mai pus o întrebare. De ce să producem mașini electrice dacă electricitatea nu este produsă cu regenerabile? Întrebarea este licore uh, electrice uh, contribuie la reducerea emisiilor uh, de dioxid de carbon. Dacă emisiile legate de producerea electricității sunt incluse și ele. Trebuie să recunoaștem că aceste emisii poluante uh, în sectorul producerii electricită electricității scad mult mai repede decât ne așteptam și noile politici de revizuire a ETS-ului vizează faptul că până în 2030 uh, mai bine de 70% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană nu se va baza pe carbon. Și după 2030 uh, emisiile uh, vor continua să scadă. Deci avem un sector de producere a electricității în care emisiile poluante scad. Iar evaluarea de impact pentru noua propunere, care se bazează pe activitatea Comisiei Europene a Centrului Comun de Cercetare, a arătat că bateriile din vehiculele Uh, hibride vor genera emisii mult mai poluante chiar dacă ținem cont, uh, includem și emisiile generate de, producătoarea, uh, de, de producerea bateriilor respective a biocarburantului. După 2030, emisiile de la mașinile electrice vor fi cu 70 până la 75% mai mici decât mașinile pe bază de motorină sau benzină și mașinile hibride vor avea emisii de aproximativ cu 55% mai mici decât mașinile pe bază de hidrocarburi. La nivel de stat membru, uh, cu uh, uh, mixul electric, și aici mă refer la 2013, vorbim doar de baterii, mașinile emis, emit mult mai puține emisii în 20 de țări din 28. Doar în șase state membre situația a fost diferită. Și evaluarea analizei de impact a arătat că reducerea emisiilor uh, poluante va, uh, uh, uh deci uh, emisiile poluante vor scădea chiar și în țările în care energia se, pun, se produce pe bază de hidrocarburi. Sper că am reușit să între, răspund la toate întrebările, doamnă, și vă pot spune că mă bazez pe comisia dumneavoastră pentru îmbunătățirea legislației noastre și pentru a pregăti o uh, poziție solidă sprijinită de Parlament pentru a putea negocia cu uh, Consiliul textul final, regulamentul final. Acest, uh, aceste reglementări extrem de importante care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și care vor permite îmbunătățirea calității aerului pentru cetățeni. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Vedeți cât interes a generat uh, acest pachet legislativ la comisia noastră. Uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem continua reuniunea. Interpretare în 21 de uh, limbi oficiale și uh, sigur că și uh, e-meeting uh, pe internet este de ce Acum, în ce privește negocierile interinstituționale în curs, al uh, cent- a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC. Nu mai are nevoie de altă prezentare. V-am invitat uh, pentru și stimați membri ai Comisiei Envi. Mulțumesc că m-ați invitat la acest uh, uh, schimb anual de uh, opinii în această reuniune. E prima mea reuniune în această calitate a directorului CDC, deși am mai fost în fața noastră când ocupam alte funcții și vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră continuu. Soluție în ce privește problema reticenței față de vaccinare și problema scăderii ratei de vaccinare în Europa. E foarte bine uh, că vă ocupați de asta. Mulțumesc și doamnei Conecina, uh, europarlamentarul nostru de contact, pentru că în uh, continuu sprijină activitatea noastră și mulțumesc și scurt activitatea noastră în 2017 și ce plănuim să facem în 2018. Deci care sunt prioritățile? În primul rând, um, AMR, adică rezistența dobândită la antimicrobiene, este principala noastră urgență și mm, va fi punctul nostru de concentrare în următorii ani, măsuri de a preveni uh, uh, bacteria cele rezistente la carbapenem în uh, instalațiile de sănătate. E un studiu publicat anul trecut. Lupta împotriva bacteriilor rezistente la multimedicamente medicamente este o activitate pentru care e nevoie de eforturi continue și lor, ca să spun așa. Unul este cel de-al doilea uh, document de analiză comună interagenții în ce privește consumul și rezistența antimicrobială, așa numită JIACRA, uh, și apoi uh, în ce privește animale utilizate în rezistenței antimicrobiene. Uh, în 2018 vom continua să susținem Comisia Europeană, așadar, în, în, pentru punerea în aplicare a acestui plan de acțiune împotriva rezistenței dobândite la a, a, antimicrobiene și în ce privește uh, digisante de la Comisia Europeană și la invitația statelor membre. Apoi, vom uh, elabora Eh, un estimări privitoare la povara reprezentată de eh, rezistența la antimicrobiene și vom prezenta um, rezultatele unor evaluări privitoare la prevalență de acordare de îngrijiri pe termen lung. Eh, aceste rezultate vor fi făcute publice în noiembrie acesta în ziua europeană a conștientizării eh, privitoare la situația eh, rezistenței antimicrobiene. Un alt punct important pentru noi, eh, vaccin. Vaccin evenimente de-a lungul anului 2017 și în continuare ne vom concentra pe acest domeniu în 2018. Aș evidenția aici câteva din activitățile mai importante în ce privește îmbunătățirea ratei vaccinării și soluționarea problemei reticenței față de vaccinare. Un exemplu ar fi că am uh, stabilit sporia acoperirea uh, de vaccinare și a soluționat problema reticenței față de vaccine. Am organizat uh, un atelier anul trecut să vedem cum să ne ocupăm problema reticenței față de vaccinare într-o perioadă dificilă și să vedem cum putem să trecem cu succes de la certa pentru săptămâna anuală a UE a imunizării. În aprilie vom produce o o, o trusă de unelte media în ce privește reticența față de vaccinare care să poată fi utilizată de statele membre și vom publica date uh, privitoare la anumite maladii, mai ales rujeola. Deci ne așteaptă provocări și atunci căderea ratei de vaccinare și vă oferim și noi sprijinul uh, pentru a putea uh, să mm, vă bucurați de cele mai recente date. Vom avea uh, orientări în ce privește probleme specifice HPV, adică vir, uh, virusul papilom, HIV, SIDA, hepatită și tuberculoză. Acestea sunt maladii care sunt prioritare pe agenda noastră pentru a realiza obiectivele pentru uh, SDG-uri, deci obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să combatem aceste trei infecții, deci pe 24 martie eliminarea tuberculozei uh, va fi și prima adunare ONU, întâlnirea la nivel înalt uh, dedicată tuberculozei la sfârșitul anului vom propune un program de monitorizare a hepatitei și o prima discuție în forumul nostru de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, mă rog, 365 de zile pe an, noile amenințări care pot, la adresa sănătății care pot apărea în doua au fost publicate deja în ianuarie 2018, una în problema Salmonella agona și a doua în legătură cu febra galbenă din Brazilia. Vedeți aici gile viitorului în munca noastră, am stabilit o secvențare și uh, o supraveghere privitoare la rezistența mică, alertă rapidă care va fi adus la zi Susținem și noile tehnologii pentru evaluarea de risc. Una, un, unul din exemple e uh, partenerii noștri din statele membre. În 2017, ECDC a continuat să-și consolideze uh, cooperarea tehnică și inițiativele, inclusiv noastră, și anume cum ne utilizăm uh, banii avut la dispoziție. Am avut 58 de milioane la dispoziție anul trecut. După cum vedeți din imagine, am angajat 99,8% din această sumă Uh, și am plătit deja 81%. Asta uh, Iată, vedeți, vedeți, acel peisaj muntos, ca să spun așa, este practic eh, cea mai scăzută sumă de bani pe care o returnăm comisiei în ultimii șapte ani, eh, de deci cel mai scăzut rezultat bugetar. În încheiere, v-aș furniza informația că ECDC se va muta într-o nouă clădire în oamenilor din Europa care să fie mai sănătoase și să fie la adăpost de infecții. Mulțumesc! This was a very interesting presentation. Um... Vă mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă. Avem câțiva colegi care doresc să ia cuvântul. O să dau în primul rând cuvântul doamnei Conecna, care este persoana de contact cu ECDC. Vă mulțumesc doamnă președintă, stimată doamnă director, bine ați venit la Comisia ENVI și Centrul European pentru Controlul uh, Bolilor. M-aș bucura dacă și uh, ceilalți colegi implicați uh, în acest, uh, pe acest dosar ar putea să ia cuvântul. Doamna Amon, aș dori să vă felicit cât mai puține maladii în anul 2018 și sper că mutarea în noul sediu se va desfășura fără niciun fel de probleme. Eu sunt uh, convinsă că această nouă clădire vă va permite să vă desfășurați mai bine, activit mai bine posibil. Am dorit să vă bucurați de cele mai bune condiții de muncă și mă bucură faptul că și Comisia Europeană a decis uh, această mutare pentru că fusese condițiile anterioare erau pur și simplu inacceptabile. Vă mulțumesc și uite și așa mai departe. Rămâne continuare o problemă. Comisia Europeană nu dorește să adopte uh, planuri de acțiune și dumneavoastră sunteți uh, singura instituție care ne poate oferi informații privind aceste boli infecțioase și activitatea dumneavoastră din acest punct de vedere este foarte importantă pe lângă uh, în combaterea acestor uh, boli. Aș avea o întrebare scurtă privind uh, vaccinarea. Mă bucură faptul că ați amintit acest subiect și că vă preocupă această temă. Experții dumneavoastră în fiecare zi luptă împotriva făcut ca rata vaccinării să scadă atât de mult. V-ați referit la proiectele desfășurate în anul 2017 în Austria și în Italia și aș dori să vă întreb uh, dacă aceste proiecte au fost unele bune, dacă au avut un uh, impact uh, serios, că, ceea ce ne-ar permite, uh, ne-ar permite să le extindem și în alte state, state membre. În Italia există probleme, de exemplu, cu rujeola probleme care se regăsesc, din păcate, și în Germania, de exemplu, și în alte, și în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care rata vaccinării este într-o continuă scădere în Uniunea Europeană și sper că ne va preocupa în continuare acest uh, subiect. Un alt subiect uh, care ne preocupă pe toți în continuare este rezistența antimicrobiană și mi se pare păcat că nu am reușit să obligăm uh, industria să se să trateze cu seriozitatea necesară acest subiect. Nu este percepută gravitatea acestei amenințări. Noi considerăm că chiar există riscul ca pacienții să, de, să moară datorită în urma unor boli, unor infecți, inf, simple infecții. Uh, s-ar putea ca antibioticele să nu mai funcționeze deloc și știu că nu aceasta este mandatul principal al uh, institutului dumneavoastră, însă sper că împreună o să reușim să convingem uh, sectorul farmaceutic să se dedice acestei uh, teme. Mulțumesc, doamnă Conecina. Dau acum cuvântul colegilor care au spus că doresc să intervină. Doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit la Parlamentul uh, European. O cunoșteam pe predecesoarea dumneavoastră pentru că vă ocupați de bolile infecțioase și uh, încercați să anticipați astfel de boli. Ați vorbit foarte mult, dar aș dori să vă pun câteva întrebări legate și uh, încercați să anticipați astfel de boli. Ați vorbit foarte mult, dar aș dori să vă pun câteva întrebări legate de față de vaccinuri. Este foarte mare, 42%. 42% dintre persoane care nu se vaccinează sau nu-și vaccinează copiii, dar trebuie să ne punem să se vaccineze au fost uh, foarte multe conflicte de interese între experții care s-au uh, ocupat de Centrul Tehnic de Vaccinare și laboratoarele în Franța. S-au uh, uh cumpărat în Franța uh, 80 de milioane de doze de vaccin. Uh, nu îți pică o astfel de situație așa în cap, fără pregătire. Uh, nici în Italia uh, oamenii nu sunt pro-vaccin. Ce se întâmplă? Ce facem? Cum procedăm? Îi obligăm să se vaccineze și Uh, vă spun că trebuie reacția este foarte pozitivă. Oamenii au încredere în autorități și deci se vaccinează. Deci pentru mine nu astfel de obligație va readuce încrederea în vaccinuri. Un al doilea aspect. <clears throat> Când OMS-ul spune că trebuie să existe 95% de acoperire de vaccinare, ca uh, acoperirea să fie de 95%. Înainte era 75%, au trecut acum la 80%, acum 95%. Care este studiul științific care dovedește acest lucru? Apoi, în ceea ce privește vaccinurile, mult timp în Franța se vaccina împotriva variolei, variolei BCG, BCG-ului pus capăt. Ați putea să faceți un studiu pentru fiecare vaccin pentru a readuce încrederea studii legate de uh, beneficii. Multă neîncredere vizează uh, uh, substanțele adăugate, de exemplu aluminium. Apoi, în ceea ce privește farmacovigilența, știu că nu dumneavoastră, ci agenția. M-am ocupat de narcolepsie. Atunci când s-a uh, recomandat uh, vaccinul Panemrix în uh, Suedia și în Finlanda. Și apoi, Apoi, în ce privește uh, vaccinul împotriva febrei uh, gher, știți că în Filipine au fost uh, cu un astfel de scandal, oamenii nu mai vor să-și vaccineze copiii. Au rezerve. Deci ce ne puteți spune în legătură cu vaccinul împotriva acestei febre? Am pus o întrebare Agenției pentru Medicamente, n-am primit răspuns, dar vă dați seama că toate aceste elemente creează și generează neîncredere. Mulțumesc! Ah, Domnule director Amon, pentru această prezentare și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o pe diverse su- subiecte, mai ales în contextul uh, pregătirii unui raport din proprie inițiativă de către Parlamentul European privind uh, rezistența dobândită la antimicrobienă. Uh, este o situație model din punctul de vedere al respectării recomand, uh, recomandărilor formulate de Parlamentul uh, European. Nu este deloc util dacă noi formulăm recomandări pentru schimbarea situației și acestea sunt ignorate uh, în respectate. Apoi, când vine vorba de evoluția bugetară, aș dori să vă întreb dacă Agenția dumneavoastră dispune de suficiente fonduri financiare pentru anii următori pentru a putea face activității. Aș dori pur și simplu să aflu părerea dumneavoastră uh, de expert. Dispuneți de fondurile suficiente pentru a face față mandatului pe care îl aveți? Și o altă întrebare, care are caracterul unui compliment, și anume informarea și tranzitatele pe internet este unul foarte bun. Este ceva care este în, vine în serviciul uh, experților, dar uh, este ceva util și pentru utilizatorii uh, normali, să spun așa, care pot înțelege, pot vedea uh, care este uh, actul. Mulțumesc. Doamna Maisner. Vă mulțumesc, doamna. Ele uh, contactate în uh, spitale este o temă tot mai importantă. Ați spus că în noiembrie va uh, fi publicat un studiu. În acest subiect a fost o, o prioritate pentru țările de jos, pentru președinția țărilor de jos. Din, și am infecții. Și mă întreb dacă este, este vorba de măsurile concrete luate în spitale, în clinici și mă întreb dacă există voința de a avea un schimb de bune practici din acest punct de vedere. Aveți experiențe din acest punct de vedere și poate uh, acest portul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Popuc. Uh, uh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră diferite uh, bacterii care Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârzierea pe care am avut, însă avionul pe care l-am luat din Slovenia a ajuns cu o mare întârziere astăzi. Aș dori să spun ceva care cred că poate a reieșit foarte clar din această prezentare, însă nu am asistat la această prezentare. Drept urmare, aș dori să vă spun că activitatea în Consiliul de Administrație a ECDC este o activitate foarte transparentă. Și din punctul de vedere al uh, transparenței, nu trebuie să mulțumim doar uh, directorului general, dar întregii echipe care uh, a pregătit un material de lucru foarte bun care ne-a permis să lucrăm foarte bine. Și dacă îmi permiteți, aș mai adăuga câteva uh, chestiuni. Ținând seama de viitoarele alegeri din anul 2019, sunt sigură că rezultatele ECDC vor fi foarte importante pentru a-i convinge pe cetățenii europeni de adevărata plus valoare a valorii adăugate a Uniunii Europene. Dispunem de indicatori foarte vizibili în acest sens. De exemplu, cum a luptat ECDC împotriva inegalității în domeniul sănătății peste tot în Uniunea Europeană. Cum și care a fost contribuția unică a ECDC peste tot în Uniunea Europeană? În ce măsură ECDC uh, garantează faptul că nu există o dublare a activităților între uh, agențiile uh, din statele membre și agențiile europene, în speță ce De asemenea, cum oamenii de știință au îmbunătățit uh, securitatea um, uh, cetățenilor europeni uh, în fața amenințărilor privind sănătatea lor. Sunt sigură că va exista un impact pozitiv în uh, Uniunea Europeană în rândul cetățenilor europeni dacă ar ști puțin mai mult, dacă ar cunoaște mai bine rezultatele concrete Și acest lucru ar fi posibil dacă și, și dacă uh, uh, eurodeputații ar uh, explica aceste rezultate mai bine, pentru că astăzi uh, în contextul Brexitului și în contextul noilor provocări cu care ne confruntăm, este foarte important să comunicăm plus valoarea europeană cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori în primul rând să-i mulțumesc Andrei Amon pentru eforturi, să o felicit pentru activitatea sa, pentru transparența uh, activităților agenției ECDC și a Consiliului de Administrație acestei agenții. Eu cred că avem nevoie de o, de o extindere a relațiilor, a prezenței noastre aici în Comisia ENVI. Suntem în continuare în uh, situația în care rezistența antimicrobiană și uh, ezitările vis-a-vis -vis de uh, vaccinare reprezintă uh, principalele probleme în domeniul sănătății cu care se confruntă eu este că alegerea de a nu avea o campanie directă din partea ECDC, dar alegerea organizării unor campanii de informare de către agențiile naționale nu va duce la rezultate atât de productive și eficace în comparație cu o de informare prin agențiile naționale, nu au dus la aceleași rezultate în toate statele membre. Deci eu chiar cred că o campanie directă sprijinită de Parlamentul European ar fi foarte, foarte utilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Doamna McGuinness mi-a spus uh, mai târziu că dorește să ia cuvântul, deci vă dau cuvântul. Aș dori să înțeleg uh, care Um, care este impactul posibil uh, al Brexitului din punctul de la sine înțeles în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Amon. Uh, yes, thank you very much. Um, first of all... Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru toate laudele și complimentele adresate pentru activitatea noastră, dar așa cum s-a și ocazia să asculte această dezbatere, le voi transmite aceste complimente. Uh, au fost câteva întrebări legate de uh, reținerile legate de vaccinuri și proiectele la care m-am referit. Proiectele la care m-am referit uh, pentru Austria și Italia. Ele se bazează <clears throat> pe ajutorarea acestor țări pentru a-și uh, schimba uh, recomandările de vaccinare și de a le transforma sau de a le compila într-o broșură Uh, de uh, vaccinare care să fie uh, transmisă în aceste țări. Ne-am dat seama că mm, e, trebuie ca situația să fie pusă în contextul național care este diferit de la o țară la alta. deci facem acest lucru pentru Austria și Italia, am făcut-o anul trecut, dar și pentru alte țări și aceasta la solicitarea țărilor respective, pentru că unele țări duc aceste campanii de sensibilizare la vaccinare chiar ele. Iată ce aveam de spus despre vaccinare. Doamna Rivasi, ați, uh, ne-ați prezentat foarte bine, foarte elocvent această reținere legată de vaccinuri. Și cumva spuneați dumneavoastră că problema principală o reprezintă încrederea care a fost pierdută. Încrederea cetățenilor, a oamenilor față de cei care recomandă vaccinul respectiv. Altădată e vorba Uh, încrederea celor care uh, recomandă uh, vaccinul, cei care lucrează în sistemul de sănătate, în sistemul medical, chiar în cadrul personalului medical am înregistrat această reticență la vaccinuri și ce ne-am dat seama? Că această reticență nu poate să fie contracarată printr-o măsură în toată Europa. Trebuie să mergi la fața locului Uh, în amănunță, vezi de ce oamenii nu au încredere. Câteodată e mai comod. Consideră că e atât de complicat să obțină un vaccin încât uh, preferă să nu îl recomande. Unii au îndoieli uh, și unii chiar nu au încredere în vaccinul respectiv. Deci putem vorbi de nuanțe, de factori care duc la această reticență. Și sigur că uh, totul depinde de tipul de vaccin pe care îl au la dispoziție. Deci rezistența la uh, uh, un vaccin de tip BCG poate să fie diferită de reticența la un vaccin împotriva pojarului într-o altă țară, rujeolei. Deci e o chestiune foarte complexă. În primul rând, am produs aceste kituri care ar trebui să ajute țările respective, care îmbunătățesc comunicarea cu cei care uh, manifestă această reticență. Sigur că Încercăm să studiem și abordările care au fost propuse în țările respective, în Italia și în Franța, de exemplu, care uh, merg de la obligația de a face vaccinul la alte abordări. Deci, când discutăm cu statele membre, ne dăm seama că nu toate măsurile ar da roade în, uh, într-un anumit stat membru, de exemplu. Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, în de sănătate pot să uh, aleagă din aceste uh, metode cele care se potrivesc contextului uh, lor. Deci, pe lângă, e un vaccin care provoacă cancer și deci reticența a crescut foarte mult chiar de la început. s-au uh, modificat. De exemplu, rujeola a devenit uh, și mai contagioasă. E o boală care este foarte ușor de tevărat. Trebuie să monitorizăm aceste efecte secundare și să avem și o abordare onestă. Să efectueze aceste studii uh, după vaccinare, deci post-marketing, și Uh, uh, uh, Elena, Copa a pus o întrebare legată de retice să adaptăm contextul european la nivel național, pentru că situația diferă de la un stat membru la altul. Deci nu sunt sigură că producătoare să se ocupe de acest subiect. Sigur că industria este o verigă foarte importantă, un partener, dar nu este singurul. Uh, și industria nu poate să se ocupe singură de o astfel. Medici, pe veterinari, să vedem ce poate face toată lumea în domeniul său de competență pentru a uh, crește sensibilizarea, pentru că e o chestiune foarte importantă. Uh, o parte din pagina noastră internet e dedicată schimbului de bune practici între statele membre. Ele pot să-și publice uh, membre în care uh, stimulăm astfel de, de schimburi și de interacțiuni. A mai fost și o întrebare legată de tendințe. A penicilină, în ultimii ani am constatat o stabilizare, însă la nivel înalt, într-un an. E nevoie de timp, de mult timp pentru a inversa tendința. Pentru clepsie la pneumonie, da, într sunt ultima sușă, ultimul stem de uh, bacterii. Și dacă ai o astfel de, inf- de, de infecție, atunci opțiunile sunt foarte limitate. Și vedem, uh, în ce privește bugetul și evoluția bugetară, Așa cum spunea, să ne gândim ce ar putea face mai mult dacă am avea mai mulți bani, dar în uh, dezbaterea legată de bugetul pe viitor am uh, încercat uh, să vedem care sunt domeniile în care am putea să obținem mai multe. Am încercat să transmitem aceste mesaje și comisiei, dar sigur că totul depinde de uh, viitorul buget. În orice caz, noi încercăm să facem uh, ce putem cu ce avem. Dacă primim mai mult, vom face mai mult. Ultima întrebare legată de Brexit. E un subiect care, bineînțeles, că se prefigurează așa uh, sumbru. Uh, Ne-am am analizat situația, avem mai mulți uh, colaboratori uh, uh, din Regatul Unit care își fac griji în legătură cu soarta lor. Deci încercăm să urmărim îndeaproape toate negocierile, toate evoluțiile și uh, suntem și uh, facem parte din rețeaua de agenții, pentru că nu doar centrul nostru va fi afectat, Uh, de tot ce se întâmplă în negocieri. Am uh, luat contractele și uh, colaborarea pe care am avut-o cu instituțiile din Regatul Unit și am încercat să vedem ce putem face sau ce am putea face după martie 2019. Până la urmă, cred că va trebui să respectăm soluția care va fi propusă pentru întreaga Uniune Europeană și cred că e inutil să vă spun că acum Chiar și cu țări nou-europene avem uh, acorduri de cooperare în ce privește supravegherea, focarele de infecții și așa mai departe. Și, uh, într-un fel sau altul, va trebui să găsim un modus vivendi, să vedem cum putem să uh, asociem și Regatul Unit, indiferent de soluția la care se va fi ajuns. Sper că am răspuns la toate întrebările. Da, mulțumim pentru prezentare venită. Aveți un loc rezervat uh, în sală, în orice caz. Maybe you do the report back while she goes and sits. Briefly, uh, since I had to report. Foarte pe scurt, pentru că trebuia să vă fac un raport în legătură cu uh, negocierile interinstituționale. Recent uh, am avut două dosare, unul cu privire la amendarea regulamentului uh, de procedură privind log în 21 uh, ianuarie cu președinția bulgară. Am acoperit uh, aspecte din uh, pozițiile Parlamentului și al Consiliei uh, privind uh, propunerea Comisiei și cei doi colegiuitori au reușit să obțină foarte multe progrese. De exemplu, Parlamentul și-a dat, și dat acordul variațiile, sancțiunile financiare și coerența cu alte texte legislative privind produsele medicinale. Consiliul și-a exprimat sprijinul pentru o parte din amendamentele noastre, Sigur că mai există o chestiune delicată a veniturilor pentru agenții, a fondului de rezervă, a personalului uh, și la trilog în 21 februarie. Tot ieri am avut un trilog, uh, un prim uh, trilog informal cu președinția bulgară cu privire la produsele medicinale veterinare. Am parcurs majoritatea aspectelor din propunerea Consiliului, împreună am sprijinit, deci Parlamentul și Consiliul Consiliului o dezbatere pe subiecte mai uh, delicate, de exemplu, un bloc tematic legat de combaterea uh, rezistenței antimicrobiene, decizia refu care refuză autorizațiile de piață și colectarea datelor cu privire la uh, produsele antimicrobiene folosite la animale. Deci, un al doilea trilog. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de vederi cu Comisia și cu directorul ECDC cu privire la boala Lyme. Dar îmi cer scuze. Deci dăm cuvântul domnului uh, John Brand de la DigiSante. Vă rog, aveți cuvântul cu privire la boala Lyme. Mulțumesc pentru această invitație și bineînțeles că tot mai mulți cetățeni europeni sunt uh, expuși la riscul de a contracta această boală, boala Lyme Colega mea, doamna doctor Amon, vă va face o prezentare care va conține uh, datele statistice și uh, epidemiologice, dar uh, ambele prezentări fel de boală, pentru că ea afectează toate statele membre. Boala Lyme reprezintă o amenințare de sănătate foarte importantă, este una dintre bolile cele mai frecvente din Uniunea Europeană. Distribuția sa geografică se schimbă și ea și aceasta pentru că ajunge în următorii ani uh, mai la nord, deci la, la mai nordice, ceea ce va crește, uh, crește uh, apariția acestei boli în zone endemice. Deci chiar dacă boala Lyme nu este o boală emergentă, ea necesită o fi comparate datorită testelor de diagnosticare diferite folosite și în al treilea rând pentru că boala deci noi ne bazăm pe definiții de caz non-standardizate și sisteme de colectare a datelor nestandardizate și necoordonate. Dar chiar și în aceste uh, condiții putem spune că uh, prevalența acestei boli reprezintă o sursă de îngrijorare în Uniunea Europeană. Aici avem o decizie a Parlamentului și a Consiliului uh, 1082 din 2013, care stabilește o rețea de state membre care trebuie să facă obiectul uh, supravegherii epidemiologice. Uh, această rețea este condusă de către ECDC și scopul său este să producă date comparabile în baza cărora o boală Eh, trebuie să facă obiectul colectării de date. Ele figurează aici, eh, pe diapozitiv. Avem 51 eh, de date transmisibile care fac obiectul supravegherii la nivel european și lista, și acesta este mesajul important pe care aș dori să vi-l transmit în această dimineață, lista bolilor este boala Lyme, ar trebui să fie inclusă în lista bolilor transmisibile care să facă obiectul supravegherii europene pe viitor. Însă, așa cum am spus, și apoi și uh, uh, inventarea de vaccinuri pentru a uh, împiedica răspândirea bolii. Știți că Banca Europeană de Investiții a participat și ea la uh, aceste eforturi, care s-a implicat foarte mult în finanțarea inventării unui, uh, descoperirii unui vaccin pentru această boală. Mulțumim, acum dăm cuvântul doamnei uh, Amon. Um, What I want to do is... Mulțumesc. Voi încerca să vă ofer uh, informații suplimentare și de context față de ce spunea colegul meu. După cum uh, spunea, e cea mai uh, comună maladie cauzată de infecții bacteriologice din căpușă, deci nu trebuie uh, amestecată cu alte feluri de maladii și este tratabilă cu antibiotice. Numele vine de la mm, primul loc în care s-a detectat în Comitatul Lyme din SUA în 1977. Și avem uh, diferite specii de bacterii care cauzează borelioza Lyme în Europa, dar doar uh, o, o specie de căpușă care este principalul vector, Ixodes ricinus, vedeți aici în uh, fotografie. Cum poți uh, să te infectezi? întrebarea, iată unde trăiesc aceste căpușe, în pădurile, zonele, zonele împădurite, deci câmpii, iarbă, tufișuri, Însă nu doar în natură trăiesc ele, ci și în parcuri, din orașe, ba chiar în grădinile uh, de acasă. Uh, deci, uh, zona de risc e foarte extinsă. Prezentarea clinică, practic, e bazată pe trei etape. Una este o manifestare timpurie, vedeți aici în fotografie, e așa numită eritema migrans, deci erupție eritematoasă, migranți pentru că pata roșie se extinde, migrează. E un uh, semn tipic de borelioza Lyme și dacă este uh, detectată rapid, uh, nu e nevoie de test de laborator, ci pacientul trebuie doar tratat cu antibiotice Problema e că nu întotdeauna apare această erupție eritematoasă și nu este atât de tipică și atunci uh, testele diagnostice nu sunt atât de sensibile. Aici uh, intervine problema pentru că apoi uh, se intră în următoarea fază în care e vorba de prezentare cardiacă acută, neurologică, și acolo poate apărea neuroboreliosa și apoi mai este o a treia etapă, o maladie la fază târzie, sub forma unei artrite persistente. După cum spuneam, Epidemiologia nu este bine cunoscută în Europa pentru că sistemele de supraveghere diferă de la stat la stat în Uniunea Europeană și eforturile menționate de John sunt direcționate spre armonizarea lor. Am făcut o meta-analiză a tuturor datelor uh, uh, avute la dispoziție nu din ultimii 25 de ani, de fapt, și în literatura de specialitate am găsit o medie a incidenței de 11,5 persoane infectate la 100 de mii de locuitori, ceea ce sigur variază în literatura de specialitate între 1 la 100 de mii până la 100 la 100 de mii. Deci iată ce Uh, variație însemnată. Așadar, avem nevoie de date solide ca să știm exact uh, cu ce avem de-a face. Ce privește diagnosticul, uh, e vorba de o testare serologică și noi am făcut și aici o trecere în revistă sistematică și a reieșit clar că sensibilitatea în faza timpurie e foarte scăzută în ce privește serologia. E vorba de aproximativ 15%, asta însemnând că 50% din cei care eh, sunt infectați nu eh, sunt detectați. Asta este practic eh, principala problemă și de ce avem nevoie de o mai bună diagnosticare. Sigur că e și dificil de tratat maladia pe măsură ce avansează. Nu e problemă doar de diagnosticare. Actualmente nu există niciun vaccin pe care să-l avem la dispoziție. A existat unul care a fost retras în 2002 din mai multe pricini, deși nu a existat uh, vreo probă clară de asociere între vaccin și artrită în, uh, în ce privește uh, studiile de sănătate. Dar acum avem un nou candidat uh, în SUA și Belgia, avem tetre de fază 1 care sunt în desfășurare, e prima fază uh, a dezvoltării, asta însemnând că va mai fi nevoie de ceva ani de zile până când vaccinul va fi pus la dispoziție pe piață. John a menționat un proiect uh, sau mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Bun. Um, ce a mai rămas? Păi faza de prevenire, avem o trusă de unelte, ca să spun așa, e vorba de materiale distribuite în statele membre și acestea le pot utiliza în campaniile lor de protecție împotriva căpușelor și, de asemenea, cum să îndepărtezi căpușele, pentru că trebuie să o faci cât mai rapid posibil, cu atât mai mult o căpușă se află pe pielea unei persoane, cu atât mai mare este probabilitatea ca persoana respectivă să se infecteze cu borelia. Iar dacă uh, această tehnică nu se bucură de succes, atunci sunt uh, opțiuni de tratament. E vorba de antibiotice. Vestea bună e că până acum nu există niciun fel de rezistență antimicrobiană înregistrată și după cum puteți vedea, se injectează antibiotice. Și cât despre faza târzie, de asemenea, e nevoie de uh, injecții antibiotice. Acum ce am făcut noi? Vedeți aici, din 2018 și până acum am încercat să um, organizăm întâlniri la nivel de expert și să obținem sfaturi în ce privește epidemiologia și, de asemenea, răspândirea spațială a boreliozei Lyme și, după cum am menționat, există literatură Eh, specialitate pe care noi o trecem în revistă sistematic în ce privește testarea, sensibilitatea, specificitatea diagnostică mm, pentru toate materialele pe care le-am eh, produs și avem și infografice, desigur, eh, care uh, explică contextul uh, boreliozei și altor uh, maladii purtate de căpușă și apoi există acolo și un ciclu al vieții unei căpușe. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumim și noi. Acum, membrii comisiei noastre au cuvântul. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc pentru cele două prezentări. Cred că mulți oameni ar dori ca Comisia EVI să se ocupe de problema asta pentru că e o problemă transversală în statele membre. Lime, care este o organizație în Irlanda numită TikTok, un joc de cuvinte, care își dorește ca acest uh, subiect să apară pe agenda publică a autorităților Eh, și am și întrebări. Poate că unora deja li s-a răspuns, însă oricum trebuie să le pun numele acestor organizații eh, de bolnavi. Sunt preocupările membre. E o problemă de care să se ocupe Comisia, de exemplu, și în ce privește conștientizarea, educația. Adesea, cei din profesiunile medicale nici măcar nu cunosc diagnosticarea și tratamentul acestei maladii și încă ceva în legătură cu mă rog, statutul acestei boli. Îmi pare bine că Comisia ne-a spus că există o trecere în revista listei și că în câteva săptămâni se va face și o propunere, pentru că uh, Eh, mulți eh, pentru moment suferă de pe urma acestei maladii. Ocupăm de eh, public să știe oamenii care sunt activitățile care te expun mai mult la risc. E bine că am avut aceste prezentări astăzi și sper că vor însemna ceva și pentru cei care la ora actuală suferă de pe urma acestei. And, uh, Madame Clun. Să doamna Clun. I know where she is, but she has the floor. Aveți cuvântul, doamnă, vă rog. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että tämä aihe on otettu esille. Da, doamna Kilonen, Mulțumesc. E foarte bine că avem această discuție. Problema e gravă, ferent de faptul dacă se prescrie tratament cu antibiotice sau nu. Cât despre finanțarea studiilor, mai ales diagnosticarea la nivelul laboratoarelor, acolo există probleme pentru că la ora actuală există diferențe de testare, e și o problemă, se înrăutățește. Oare cum putem îmbunătăți situația? Cum uh, putem uh, să punem la dispoziție noi teste, noi tratamente? Oare nu putem avea o finanțare atât la nivelul diagnosticului cât și uh, la nivelul testelor de laborator? Putem aloca mai multe resurse pentru tratamentul și studiul boreliozei? Oare nu putem avea echipe internaționale de medici Uh, care să colaboreze la nivel mondial? Oare nu cumva putem vorbi de echipe comune în care să... Cred că este important să dăm o atenție mai mare bolii uh, Lyme. În industria a fost infectat de această, de, de această boală și aceasta a fost recunoscută la timp și acest lucru și a avut până azi că există posibilitatea unor vaccinuri care să împiedice uh, această infecție. Cred că avem nevoie de mai bună, de, de campanii mai bune de informare a uh, persoanelor care își desfășoară activitatea în uh, păduri, în parcuri naturale și așa mai departe, să înțeleagă că ajuta să devină imuni împotriva tuturor bolilor care pot fi trans, transmise de insecte. Deci Există unele măsuri care pot fi luate, care din păcate nu ajută împotriva infectării cu boala Lyme. Mulțumesc, domnul Poc. Cunoaște foarte bine această problemă. Știm uh, cum, care sunt măsurile de prevenire și așa, așa mai departe. Această boală va apărea, apare în regiuni unde nu era prezentă în trecut. Și în asemenea regiuni sunt foarte importante campaniile de tratam, posibilitățile de tratament, însă trebuie să monitorizăm și vectorul de care transmite această curii. Se diagnostichează boala Lyme și apoi se ajunge la scleroză care nu mai poate fi tratată, de exemplu, și mă întreb dacă există o asemenea... Mă adresez acum... Uh, nu știu, domnul Ryan cred că este primul care va avea contul. Mulțumesc foarte mult. Această discuție ne demonstrează cât de interconectată este uh, pe diferite elemente care explică această situație și primul element pe care încercăm să rezolvăm este această problemă a stabilirii unei uh, baze, pentru că cred că unul din aspectele bolii Lyme uh, specific este că este o maladie în transformare uh, odată investit în cercetare. Doamna Ris m-a întrebat în legătură cu sumele investite. Vă pot confirma cifra citată deja, 40 de milioane de euro din programele de cercetare. Dăm în direcția bună, însă primul pas pentru noi este să stabilim uh, un cadru solid european. Uh, maladia, acest lucru ar transmite semnalul potrivit uh, statelor membre și Uh, astfel, de exemplu, s-ar aloca resurse